într-adevăr un adevărat progres al tehnologiei și industriei europene și sunt absolut de acord cu intervenția dumneavoastră, doamna Iala Sender. În calitate de fost comisar care aveam în portofoliul meu și cele care au de-a face cu spațiul. Și acum trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă primul raport. Raportul Stefanec. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Cu 569 de voturi pentru, 72 împotrivă și 12 abțineri. Raportul Negrescu. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul Austrevicius, acordul de asociere. Vă rog, vă dau cuvântul. Ah, da. Domnule președinte, în această dimineață s-a întâmplat, s-a spus deja, dar eram în număr foarte mic prezent. Cred că este momentul bun să îi urăm bun venit președintelui Parlamentului Republicii Moldova. Ne bucurăm foarte mult de prezența dumneavoastră aici. Benvenuto eh, rinnovato, le delegazioni che ci vengono a trovare. Bun venit aici și delegațiile care vin aici la Bruxelles, la Parlament, sunt o adevărată onoare pentru noi de fiecare dată. Raportul Austrevicius, deci aliniatul 7, avem un amendament oral. Dau cuvântul domnului Howitt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La sfârșitul alineatele 7 adăugăm cuvintele care a trimis propria delegație de monitorizare a alegerilor pentru a monitoriza alegerile din octombrie 2014. Există obiecții la acest amendament? Nu? Atunci se supune votului. Cine este pentru? Modificat, așa cum a fost modificat. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La aliniatul 29, amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 la alineatul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se respinge. Și acum expunat de motive A, amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. După expunerea de motive L, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum proiectul de rezoluție modificată. S-a deschis votul, vot cu apel nominal. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Passiamo al voto della raccomandazione Austrevicius. La... Trecem acum la recomandarea acordului asociere UE Republica Moldova. Vot unic, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Passiamo al processo di pace. Trecem acum la procesul de pace din Irlanda de Nord, propuneri de rezoluție prezentate de șase grupuri politice cu amendament oral la expunere de motive A. Dau cuvântul colegului nostru. Los conflictos violentos en el seno de la Unión Europea. Noi suntem de acord și propunem să adăugăm la acest amendament, evitând politici de impunitate. Mulțumesc. Vi opoziție a acest amendament? Există obiecții față de acest amendament? Mi pare che sia stato superato. Se pare că există mai mult de 40 de deputați care prezintă obiecții, așa că vom uh, vota or, uh, proiectul original. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum rezoluția în ansamblul său pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la următorul punct. Tensiune în zona economică exclusivă a Ciprului, amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge. După alineatul 6, amendamentul 2 și 3, amendamentul 2 a fost uh, retras, amendamentul 3, domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Vă propunem ca în textul amendamentului 3 să eliminăm numerotarea statelor făcând referire, trimitere doar la regiunea în totalitatea sa, deci să nu nominalizăm state. Se opune cineva acestui amendament, spune președintele? Nu văd să existe voci împotrivă. Supunem la vot astfel acest amendament 3 modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Ab. Cine se abține? Se, aprobă, se adoptă. Aliniatul 10, amendamentul 1. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Verificăm prima parte. Amendamentul 1, prima parte. Verificăm electronic. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 la considerentul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Rezoluția în totalitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Passiamo alla situazione umanitaria in Sudan. C'è la prob- Trecem la situația umanitară din Sudanul de Sud. Moțiunea comună a grupurilor politice. Paragraful 12, amendamentul 1, s-a deschis votul cu apel nominal. Hanno votat tutti? Ha votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 1. Paragraful 20. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul, amendamentul 2. După trimiterea 10. Cine este pentru? 1. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După considerentul F, amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Rezoluția în totalitatea sa, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Le votazioni sono concluse. Am încheiat astfel voturile. Trecem acum la explicațiile de vot. Bine passer, non? Oui, Mersi, mersi. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Ah, mamma mia.